Uh, Dragi colegi, nu mai putem aștepta pentru că avem o ordine de zi încărcată. Doresc să încep ședința de noastră. Bună ziua tuturor și aș dori să încep cu modificarea ordinii de zi. alaltăieri, ieri, președintele Parlamentului m-a informat că că astăzi are loc uh, grupul despre cadrul financiar multianual. Este vorba de legătura între CFM și procesul de codecizie legislativă și trebuie să particip la această întâlnire. Tocmai de aceea aș propune să modificăm uh, ordinea de zi și să să începem să votăm abia la ora 11 nu la ora 10.30, pentru că eu trebuie să particip la întâlnirea respectivă până la ora 11. Dacă sunteți de acord cu această propunere, aș dori să îi rog pe consilierii politici, pe asistenți, dacă, colegi, dacă nu toți colegii noștri sunt aici, că punctul 14 de pe ordinea de zi, avizul domnului uh, Stav, Stavrakakis și eventual și punctul 15 de pe ordinea de zi, avizul uh, domnului Deutsche despre semestrul european, să le discutăm eventual după ce încheiem discuțiile pe marginea raportului domnului Vlașac. Dacă nu există alte remarci, uh, vă pot spune că nu există alte cereri de modificare a ordinii de zi. Ca de obicei, întâlnirea noastră este transmisă pe, în direct pe internet și, ca întotdeauna, indicarea momentelor în care discutăm diferitele puncte este una pur orientativă. Deci vă rog să nu țineți, să nu uitați acest lucru și acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 29 și 30 mai procesul verbal vă stă la dispoziție și va fi considerat adoptat la sfârșitul întâlnirii dacă nu se ridică nicio obiecție în uh, cadrul acestei întâlniri. Punctul 3, acum de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Am, avem o problemă, aș putea spune, pentru că tocmai am aflat că în legătură cu avizul prezentat de comisia noastră despre plățile uh, directe în uh, cadrul dezvoltării rurale și regulamentul orizontal, am uh, decis ca raportorul să fie domnul Kurski. Din păcate, secretariatul Comisiei Agri ne-a spus că s-a luat o decizie referitoare la calendar în felul următor. Raportul la Comisia Agri va fi votat pe data de 8 iulie, deci deja s-a votat luni și termenul de depunere a amendamentelor este stabilit pe 3 septembrie și adoptarea raportului va avea loc pe 17 septembrie. Deci pentru noi este absolut imposibil să urmăm o, o procedură normală, chiar și accelerată, pentru a adopta un aviz normal, în, cu procedură normală. Propunerea pe care o avem este ca fiecare membru al comisiei să, comisiei noastre să propună amendamente în comisia AGRI. Și dacă nu sunt uh, remarci pe marginea acestui punct, aș dori să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, raportul, proiectul de raport al domnului Olgic Vlasac. Astăzi trebuie să decidem și care sunt uh, termenele de depunere amendamentelor și dau cuvântul raportorului, după care va fi urmat de raportorii în umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă rog să vă folosiți căștile pentru că aș dori să continui în uh, limba mea, în cehă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, din nou pentru că mi-ați dat cuvântul. Permiteți-mi să spun de la bun început că, raport, că salut propunerea făcută de Comisia Europeană pentru că această propunere ne va permite să folosim la maxim resursele pe care le avem la dispoziție. Propunerea este împărțită în două părți. Noi susținem sistematizarea principiului, susținem simplificarea acest, uh, acestuia. dreptul mare. suntem de acord cu prima parte a acestui uh, raport. Este vorba de, de o suplimentare până în anul 2013 pentru statele care s-au aflat într-o situație dificilă state care vor putea folosi aceste fonduri și acest uh, sistem special între 2014-2020. Avem un anumit regulament care s-a dovedit a funcționa foarte bine și care va continua și pe, pentru următoarea perioadă de programare. Pe de altă parte, eu sunt de acord și cu a doua parte a acestui raport, ceea ce înseamnă extinderea regulii N plus 3 cu excepția țărilor de coeziune, care a făcut parte din politica de coeziune între 2007 și 2010 și sunt de acord cu regula N plus 3 pentru perioada 2014-2020. Aș dori să aduc aminte tuturor că această regulă s-a dovedit a fi una care a funcționat foarte bine până acum. Această regulă nu a fost pusă în aplicare timp de 2 ani și acum există această reflexie de a fi reintrodusă. Este vorba de uh, o regulă care se aplică în cadrul bugetului uh, existent și nu cerem suplimentarea fondurilor, de fapt. Și care este, de fapt, raționamentul? În primul rând, trebuie să există orientare înspre obiective și dimensiunea coeziunii trebuie să fie subliniată și ea trebuie să fie consolidată pentru statele care se află în uh, dificultăți. Această regulă, N plus 3, în momentul în care va fi reintrodusă, va oferi o mai mare flexibilitate statelor care au nevoie de tocmai de această flexibilitate. Și este vorba de uh, state care trec prin uh, perioade în care trebuie să-și ajusteze bugetele care trec prin uh, uh, anumite programe de ajustare, ceea ce înseamnă uh, reduceri bugetare. Perioada de programare între 2013 și 2020, pentru această perioadă, este mai adecvat să avem un uh, mecanism despre care știm că funcționează mai bine și să creăm o punte înspre următoarea perioadă de programare. Țările respective nu se vor uh, afla sub o presiune de timp pentru a alege cât mai repede proiecte uh, fiabile și, în ultimul rând, aș dori să vă aduc aminte că trecem printr-o perioadă în care toată lumea încearcă să găsească mecanismele necesare astfel încât statele respective să aibă resurse financiare suplimentare și nu ar, fi, nu ar exista nicio logică să ne împotrivim acordării acestor state de timp suplimentar. suplimentar. Deci, nu are niciun rost să există niște fonduri dacă nu, dacă nu există în același timp și mecanismele care să permită folosirea adecvată a acestor uh, fonduri. Apoi, trebuie să evităm pașii suplimentari Păi, inerenți la sfârșitul unei perioade de uh, programare. Deci, vom încerca să permitem statelor respective să folosească în mod uh, treptat uh, programele respective. Comisia nu va trebui să notifice fiecare stat în parte despre flexibilitatea care le stă la dispoziție. Cred că aceasta ar fi o scurtă introducere din partea mea. Nu aș dori să mă refer la derogările prevăzute pentru Slovacia și pentru România, care există acum, sunt valabile în acest moment. Eu am încercat să mă refer mai mult la o situație potențială pentru alte state care ar avea nevoie tocmai de asemenea măsuri. Vă mulțumesc, Tamaș Doici, în numele PP-ului, acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Domnul Vlașac a fost, ca de obicei, foarte concis Chiar dacă este vorba de rapoarte importante, dumnealui este întotdeauna foarte logic, foarte concis. Încerc și eu să fac uh, același lucru și mă voi referi la patru puncte. Patru puncte care reprezintă punctul meu de vedere și punctul de vedere al PP-ului. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Vlașac, pentru proiectul de raport care, din punctul meu de vedere, conține o serie de puncte importante cu care suntem de acord. Eu personal aș dori să sprijin cât mai multe din uh, punctele din acest raport. În al doilea rând, cred că este important să luăm o decizie. Pierderea veniturilor automat, acest risc pe care ne asumăm, despre ce, care este contextul Uh, despre care discutăm. Este vorba de o pierdere automată de uh, fonduri, oare acesta este sistemul de care avem uh, nevoie? În cadrul alocării fondurilor din fondul de coeziune, știm foarte bine că există anumite riscuri ca fondurile respective, în urma procedurilor care trebuie urmate, să fie pierdute, să nu mai poată fi folosite. Și cred că ar trebui să ne asigurăm că fondurile pe care le avem la dispoziție să fie folosite cât mai eficient, cu putință. Cred că aceasta este abordarea pe care trebuie să o avem, să evităm orice pierdere de uh, fonduri. Pe de altă parte, statele membre se confruntă cu anumite probleme în derularea unor programe și aș putea să numesc câteva state membre în care există într-adevăr acest pericol al pierderii fondurilor. Drept urmare, ar trebui să ne asigurăm că această situație nu se va întâmpla. În plus, Deja de câțiva ani trecem prin, uh, perioada, prin această perioadă de criză economică și financiară, o criză care a pus sub semnul întrebării și derularea unor proiecte. Știm foarte bine că este o criză mm, necunoscută în uh, trecut, care ne-a cauzat problemele pe care le cunoaștem cu toții. În plus, aș dori să spun că cele două state pentru care s-au prevăzut prevederi specifice, Slovacia și România, nu sunt singurele care se află într-o situație dificilă. Și apoi un alt punct, sunt de acord cu această regulă N plus 3, așa cum este prevăzută de domnul uh, Vlașac. Însă, Printr-un amendament consider că ar trebui să spunem că extinderea acestei reguli N plus 3 trebuie să aibă loc doar în, pentru o anumită perioadă de timp precizată. Și apoi abordarea top-up este una care într-adevăr trebuie salutată, dar noi am dorit să depunem un uh, amendament în sensul că cota de cota de cofinanțare pentru statele membre ar trebui să fie sporită cu până la 10% și statele membre care uh, trimit o cerere de, de modificare a cofinanțării să se bucure de un uh, statut diferit și în momentul în care statutul respectiv uh, devine caduc, când nu mai este relevant, atunci trebuie să ne asigurăm că perioada de tranziție, că pentru perioada de tranziție sunt prevăzute uh, mijloacele financiare necesare acest punct mi se pare mie important și, după cum am spus, voi prezenta un uh, amendament. Uh, thank you very much. I would like... Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul lui Victor Boștinaru. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să-i mulțumesc domnului Vlașa pentru raportul său. După cum am spus data trecută, în acest moment specific, propunerea făcută de Comisia Europeană are o importanță crucială, pentru că își dorește ajutorarea statelor care, din diferite motive care nu țin de latitudinea lor, nu au putut profita la maxim de fondurile din politica de coeziune. Drept urmare, înțeleg ideea din spatele propunerii sale, mai ales când își dorește generalizarea derogării prevăzută pentru Slovacia și România și când se referă la alte modificări, cum ar fi generalizarea regulii N plus 3. Cu toate acestea, nu cred că trebuie să uităm ce se ascunde în spatele acestei propuneri, contextul și motivele pentru care Comisia Europeană a făcut-o. Un motiv se referă la necesitatea de a ajuta statele care trec prin dificultăți serioase și se află în situații dificile din punct de vedere financiar sau trec printr-un program de ajustare fin- uh, financiară. Un alt motiv se referă la respectarea acordului unanim dintre șefii de guvern și stat, acord uh, obținut în noaptea de 8 februarie. Este un acord la care au participat toți, uh, toți șefii de guvern și de stat prezenți în sala respectivă. Deci a fost un uh, cadou minor oferit uh, României și Slovaciei. Și apoi nu trebuie să uităm situația din Consiliu, unde se regăsesc state membre care ar fi dispuse să nu mai fie de acord cu niciun acord dacă se deviază cumva de la acordul încheiat în februarie. Și știm cu toții cât de dificil a fost în urmă cu două săptămâni să ajungem la un nou acord cu Consiliul. Și în fine, mai există un alt element cheie pe care nu trebuie să-l uităm, este vorba de timp. Timpul este principalul inamic, nu doar pentru cele două state, dar și pentru Parlamentul European, care are nevoie de uh, timp pentru a adopta regulamentul general și regulamentele specifice pentru fiecare fond în parte și apoi trebuie să ne asigurăm că dacă uh, acest dosar nu este încheiat la timp, această soluție, dar și orice altă soluție, vor deveni inutile, pentru că uh, discutăm despre perioada de, fin, de, finan- perioada de finanțare 2011-2012 și dacă nu vom adopta această soluție în anul 2013, discutând despre regula N plus 3, nu, aceasta nu va mai avea niciun rost. Deci este crucial să încheiem acest dosar cât mai repede. Eu aș propune să nu modificăm cu nimic propunerea Comisiei Europene și să ne asigurăm că aceasta este adoptată cât mai repede posibil pentru că doar așa vom avea suficient timp la dispo- dispoziție să ajungem la acordul final și uh, pentru a pune în aplicare acest acord. Deci nu înțeleg că există probleme și în alte state și sunt pregătit să propun un amendament uh, care să conțină o soluție în doi pași primul pas referitor la România și Slovacia, care să, care să fie de fapt propunerea Comisiei nemodificată și a doua etapă, al doilea pas, care să, să se referă la celelalte state pentru care însă trebuie inițiate negocieri în cadrul Consiliului și împreună cu Comisia Europeană. Deci voi propune acest amendament o soluție în două etape, prima referitoare la România și Slovacia și următoarea etapă referitoare la celelalte state membre potențiale care s-ar putea să se afle în aceeași situație, prin care să cerem inițierea negocierii pentru aceste state. Deci aceasta este poziția mea și doresc să vă ofer o uh, nouă informație. În urma eforturilor dramatice depuse de Guvernul României, am triplat rata de absorție în comparație cu situația din 2012. Cu toate acestea, ne aflăm doar la nivelul de 19% când vine vorba de creditele de plăți și nu creditele de angajament. Și fără să adoptăm această soluție acum și doresc să-i mulțumesc lui domnului Vlașac pentru că mi-a dat această informație, dacă este să analizăm cifrele, România se confruntă cu riscul de a pierde 2,3 miliarde de euro. Este o sumă imensă. Deci, repet, vă rog să vă gândiți la această soluție, care consider că este suficient de flexibilă, nu discriminează niciun fel, niciun stat membru. Putem uh, încheia foarte repede uh, propunerea pentru Slovacia și România și avem și o soluție pentru celelalte state membre. Și să nu uităm un lucru, doamnă președintă. Punerea în aplicare a regulii N plus 3, generalizarea acestei reguli pentru perioada 2014-2020, înseamnă să reîncepem dialogul tripartit, pentru că regulamentul general a fost deja negociat de colegii noștri și nu cred că Constanță Crel sau domnul Van Nistelrooy și-ar dori să reînceapă un dialog tripartit despre regula N plus 3 în cadrul politicii de coeziune. Vă mulțumesc! But, uh, yeah. uh, I don't see Nikos Chrysohelos. Nikos Chrysohelos nu este prezent. E cineva de la Verzi? Nu? Atunci dau cuvântul lui Mirek Nicolasici. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi slovacă. Dar doresc să spun următorul lucru. Dacă urmăresc logica propunerii, aș putea spune următoarele lucruri. Um, apreciez punctul de vedere al domnului Vlasac, că dânsul știe că îl consider un adevărat expert um, cu cunoștințe serioase pe acest subiect. Um, eu aș dori să subliniez uh, alte aspecte care riscă să facă în așa fel încât această propunere să fie uh, adoptată într-o formă care să ne permită, pe de o parte, să facem un pas, să, un pas înainte și, pe de altă parte, ne va permite să nu distrugem ce s-a obținut în negocieri până acum. Așa cum au spus antevorbitorii mei, nu trebuie să uităm faptul că acordul la care s-a ajuns în Consiliu, deci acordul între șef de state, ă, trebuie luat în considerare. Eh, știm ce doresc eh, diferitele state membre în această perioadă de criză și știm că statele vecine ale Slovaciei au reușit prin negocieri să obțină rezultate. De exemplu, Republica Cehă vreo 900 de milioane. Eh, dar nu intru în detalii. Slovacia și România încă mai au fonduri europene pe care le-am putea absorbi și de aceea cerem introducerea unui principiu care să permită absorbția acestor fonduri alocate, dar încă nefolosite. Astfel, poziția Slovaciei a fost uh, stabilită pe această bază la Consiliu. Și doresc să subliniez un lucru deja spus de domnul Vlasac. Noi nu cerem nimic în plus. Nu facem decât să cerem posibilitatea de a absorbi fondurile care ne-au fost alocate de la politica de coeziune. ne-am bucura ca acest principiu să se aplice în general. Și sprijin și propunerea foarte pragmatică care vizează posibilitatea de a împărți acest aspect în două. Pe de o parte, am putea adopta principiul N plus 3 pentru Slovacia și România și apoi, uh, într-a doua etapă, am uh, căutat modalități de a extinde acest principiu și altor state membre. Astfel, nu vom distruge ceea ce s-a obținut în urma negocierilor dintre cele 27 de state membre. Acest principiu este și cel uh, prezentat de Comisie. Mulțumesc. Ian Brejina. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru Mulțumesc colegului Vlasac uh, pentru uh, munca sa de expert. Tot ceea ce s-a spus până acum este corect. Nu uh, putem aduce argumente împotriva celor spuse până acum. Pe de altă parte, domnul Vlasac a propus o soluție sistemică care va permite anumitor state să uh, poată să, să cheltuiască fondurile până la capăt, deci uh, să absorbă aceste fonduri. Și, într-adevăr, nu trebuie să uităm pe colegii slovaci și români care se tem. Deci eu sunt pentru a proteja România și Slovacia Vă invit să cădem de acord, să încercăm să protejăm aceste țări, dar și să încercăm să negociem aceeași regulă pentru celelalte state. Pentru că avem nevoie, într-adevăr, de o soluție sistemică. Doresc să mai menționez uh, un lucru care pare separat, dar care va avea o influență asupra uh, situației din anumite state membre. în ceea ce privește contabilitatea proiectelor și absorpția fondurilor. E vorba de inundații. Au avut loc inundații în anumite țări și, în acest caz, cred că trebuie să putem să ne folosim dreptul de a cere, în dialogul cu Comisia, să țină cont de această circumstanță și să aprobe o derogare de la o dezangajare strictă, pentru că există anumite situații în care urgența ne dictează folosirea unei alte soluții. Deci, da, înțeleg că e nevoie de o soluție practică și imediată pentru Slovacia și România și apoi, într-o a doua etapă, uh, vă invit să negociem aceleași condiții pentru celelalte state. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul Vladimir Manca. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc domnului Vlasac pentru propunerile sale pragmatice. Eu cred că acesta trebuie să fie un punct de vedere standard. Eu îi apreciez în mod deosebit experiența și cunoștințele. În ceea ce privește această propunere, ar, trebui să fie o procedură normală și obișnuită la Parlament, la Consiliu și la Comisie ă, și există o legătură cu regulamentul privind cadrul financiar multianual. Care este alternativa? Ă, raportul domnului Vlasac ă, să fie adoptat de Parlament în octombrie, apoi să intre în negocieri cu Consiliul și Consiliul Uh, să nu fie de acord, așa cum a indicat deja. Și atunci, practic, totul se va termina în prima lectură și uh, practic se va, se va distruge orice speranță. Deci poate că cea mai bună soluție ar fi aprobarea propunerii comisiei putem împărți raportul domnului Vlasac în două. O secțiune ar putea fi prezentată ca fiind propunerea Comisiei și o altă parte ca fiind propunerea domnului Vlasac. Haideți să facem tot ce putem pentru a avansa. Mulțumesc. Iosif Matula. Domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Îl felicit pe colegul Vlasac, sigur, pentru acest raport care se referă la situația statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară. Uh, în analiza acestei propuneri este clar trebuie să pornim de la obiectivul propunerii Comisiei de modificare a regulamentului 1083 ca răspuns la criza financiară și acest obiectiv este clar, se referă la aplicarea acordului politic al Consiliului din 7-8 februarie 2013 adică îndeplinirea punctului 87 din concluziile Consiliului. Propunerea Comisiei caută o soluție prin care două state membre, România și Slovacia, să primească o derogare de la norma privind dezangajarea de an plus 3 pentru exercițiile financiare din anii 2011-2012 tocmai de aceea susțin propunerea inițială a comisiei în forma în care a fost prezentată și care vizează extinderea termenului de dezangajare pentru românia și slovacia. doi consider propunerea comisiei o măsură legitimă care derivă din decizia unanimă luată de consiliu și să nu uităm pentru a compensa dubla plafonare care va afecta doar românia și slovacia introducerea eventuală a unei flexibilități sporite la închiderea programelor posibilitatea transferului între priorități în limita a zece este un element care sigur va fi în interesul tuturor statelor membre. Uh, misiunea mea a fost simplificată de intervenția colegului botinaru și mă alătur propunerii pentru că trebuie să ieșim din acest impas uh, tocmai și susțin prin următorul lucru. La Consiliul din februarie acest aranjament a fost pentru România și Slovacia așa cum au fost alte aranjamente pentru alte state. Și cred atunci că putem depăși impasul adoptând în formă inițială propunerea Comisiei și sigur venind în sprijinul și a celorlalte state membre într-o etapă ulterioară. Mulțumesc! domnule van nistelrooij Vă mulțumesc. Doresc mai întâi să mulțumesc lui Ulrich, care știe foarte bine că trebuie să studiem toate posibilitățile, dar până la urmă trebuie să facem ceva ce este posibil de făcut. Este foarte clar că trebuie să facem munca de juriști. Uh, adică, să, să, din punct de vedere legal, să spunem da sau nu, să spunem da acestui mecanism pentru cele două țări. Dar asta nu înseamnă că punem uh, punct. Apoi se pot cere o mie de lucruri uh, într-o altă fază dar deocamdată nu se face nicio propunere și nu se pot negocia lucruri care nu există. Și uh, săptămâna trecută, șase țări din zona Visegrad uh, au, au fost uh, uh, au venit la mine și mi-au cerut să uh, pun în dezbatere una și alta. Dar o astfel de propunere nu va avea sprijinul în PPU-ului în acest uh, Parlament. Noi suntem gata să spunem da primei fazei, punct. Și apoi putem să dezbatem orice, dar nu includem nimic altceva în această fază. Aceasta este propun- mesajul meu politic și acesta este strategia PPE-ului. Monica Smolkova. Mulțumesc, Monica Smolkova. Mulțumesc pekne za slovo. Vă mulțumesc. Cred că antevorbitorul meu a spus foarte bine lucrurile. ceea ce a spus domnul Boștinaru, mă regăsesc în ceea ce a spus domnul Boștinaru. Domnul Boștinaru a spus că trebuie să punem lucrurile în context și uh, nu întregul context a fost uh, prezentat astăzi. Mă întreb dacă aș putea atrage atenția domnului Doci și uh, domnului Vlasac la concluziile Consiliului de la punctele 50, 51 și 52 în care s-au referit um, la alte prevederi pentru alocări de sume speciale. Riscul este că dacă aplicăm um, dezangajarea de N plus 3 pentru toate statele și nu reușim să facem acest lucru, Ungaria riscă să piardă până la 1,56 de miliarde. luptă pentru 690 de uh, milioane și poate să piardă 1,56 miliarde. Republica Cehă a primit 100 de milioane și acum luptă pentru 630 de milioane. Eu cred că trebuie să ținem cont de interdependențele sumelor stabilite la Consiliu. România și Slovacia nu au cerut sume suplimentare. 21 de state cer fonduri suplimentare. Eu cred că trebuie să ținem cont de concluziile uh, Consiliului în totalitatea lor, precum și de fonduri suplimentare oferite altor uh, state. Dacă am mai fi avut încă un an la dispoziție, am fi luptat pentru aplicarea universală a dezangajării de N plus 3, dar nu avem mult timp la dispoziție, așa că haideți să adoptăm ce avem aici, propunerea actuală și apoi să vedem cum putem primi fonduri suplimentare. Mulțumesc. Nu mai am pe nimeni pe listă, dau acum cuvântul Comisiei, Andreas von Busch. Um, de la Unitatea pentru uh, Acțiuni Operaționale. Doresc să vă cer să ne explicați de ce au fost alese aceste două țări. Uh, Mr. President, um, our proposal was clear. Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea noastră a fost în mod clar cerută de către șefii de state și de guverne și bazându-ne pe uh, aceste concluzii, am prevăzut aceste excepții, aceste derogări pentru România și Slovacia. De ce numai pentru aceste două țări? Concluziile noastre se bazează pe un compromis bugetar care a fost pus la punct plecând de la niște resurse reduse la bugetul, pentru bugetul european. Și din această cauză Uh, a trebuit să ne limităm la aceste două țări. Am avut o reducere substanțială a sumelor și aplicarea regulii N plus 3 la toate uh, statele membre ar fi sporit în mod substanțial nevoile bugetare în acest uh, domeniu. Și acest lucru este clar reluat și în raportul Curții de Conturi. Acum, plecând de la aceste considerente, am încercat să concentrăm eforturile noastre pentru această extindere de dezangajare pe aceste două țări încercând astfel să nu perturbăm acordul obținut la nivel de șef de state și de guverne, un compromis care a fost până la urmă, la finalul discuțiilor, obținut. Și, într-adevăr, Comisia și-a menținut poziția în ceea ce privește regulile N plus 2, N plus 3, așa cum s-a făcut inițial în propunere, și Comisia nu ar dori să modifice aceste prevederi. E adevărat că în, pentru perioada 2014-2020 regulile N plus 2, N plus 3 se vor aplica pentru statele membre, însă acestea se bazează pe noile angajamente bugetare, pe noile calcule. Și nu e ceva care reiese așa dintr-o dată. E o idee care a fost planificată și a fost concretizată, cifrată pentru viitor. Trebuie să ținem seama de faptul că în prevederile în planificarea financiară de viitor se dorește o simplificare pentru toate aceste proiecte. În ceea ce privește cel de-al doilea aspect care a fost evocat, și anume chestiunea top-up și extinderea acestui top-up la state membre, pentru state membre care au nevoie de mecanismul de sprijin financiar. Uh, eventual cu începere din 2013. E bine, Comisia a analizat diferitele propuneri și am uh, observat îndeaproape și discuțiile ce au avut loc pe această temă la Consiliu și a reieșit, dacă nu mă înșel în propunerea acest lucru a fost preluat și de domnul Dolci în intervenția sa, a reieșit că ar fi poate util și ar exista anumite avantaje să extindem acest mecanism și să menținem uh, mecanismul de top-up până la finalul perioadei de programare și s-ar putea să avem astfel posibilitatea, la nivel de comisie, să acceptăm această propunere și să extindem acest mecanism de top-up. în așa fel încât acesta să poată fi prelungit până la finalul perioadei de programare. Însă acum trebuie să vedem cum vor evolua discuțiile și care vor fi cifrele ce vor fi fixate până în 2016, când eventual poate va fi nevoie de o nouă discuție pe tema acestui mecanism top-up. Un nou punct uh, menționat de altfel de domnul Vlasta, în ceea ce prește flexibilitatea. Până în prezent, Comisia nu prea a fost de acord cu această idee de flexibilitate, pentru că a modificat deja uh, în mod uh, substanțial anumite prevederi și am încercat să aducem flexibilitatea necesară statelor membre în această privință. Această flexibilitate deja acordată înseamnă că Există o participare a ONG-urilor, a părților uh, interesate în Comitetul de Monitorizare Uh, și acest lucru permite celor implicați să ia anumite decizii de modificări. Dacă oferi flexibilitate, acest lucru dacă vrem să oferim o flexibilitate suplimentară, acest lucru va trebui să se reflecteze atât în poziția Comisiei, cât și în, poziția, în competențele pe care le avea Comitetul de Monitorizare, care cuprinde toate aceste părți implicate. Deci noi suntem de părere că, da, într-adevăr, putem avea o anumită flexibilitate, însă suntem destul de sceptici în ceea ce privește volumul, procentele, dorința aceasta de flexibilitate suplimentară. Și este evident că se poate ajunge până la sume de un miliard, poate chiar și mai mult, însă acest lucru ar avea un impact semnificativ în felul în care se vor lua deciziile ulterior. Mulțumesc! Thank you. So no... Mulțumesc, nu mai sunt alte comentarii, nu mai sunt alte întrebări. Atunci aș dori să închei acest punct, ideea fiind că termenul de depunere a amendamentelor este până pe data de 17 iulie la prânz, deci pe undeva săptămâna viitoare. Ideea fiind ca ulterior să avem votul în întâlnirea noastră din septembrie, comisiei noastre rege din septembrie, și anume pe 23 septembrie, și să ajungem cu acest text în plenară în octombrie. Și poate că am reușit să facem acest lucru pe cât mai repede cu putință. Bun. Aș dori să închid deci acest punct de pe ordinea de zi și le aș ruga pe domnul George Stravakaki să continue Deci vom continua cu avizul dumneavoastră, așa că dumneavoastră sunteți cel care și prezintă avizul și preia președinția. Αδελφοί, θα μου επιτρέψετε να μην προβώ σε αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης που εκπώνησα. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog să nu vă supărați dacă n-am să fac o prezentare detaliată a proiectului meu de aviz. Aș vrea doar să subliniez câteva elemente care, în principiu, ar trebui să fie luate în considerare. Mai întâi, volumul bugetului. Da, plecând de la concluziile summitului din februarie, negocierile în ceea ce privește cadrul financiar plurianual, e bine, cu toții știm că acest buget se va confrunta cu o reducere și cifrele vorbesc de la sine. În ceea ce privește politica de coeziune, propunerea Comisiei prevede o reducere de 15% pentru creditele de angajamente și 9,3% pentru creditele de plată. Comisia spunea că 52% din plăți pentru anul 2014 ar trebui să fie utilizate pentru a plăti facturile din anii precedenți. Și deci e vorba de o sumă deosebit de importantă pentru că uh, aceste întârzieri continuă să crească. Nu trebuie să uităm faptul că în proiectul său de buget, Comisia se bazează pe o ipoteză și anume că 11,2 milioane de plată pe care le-a cerut printr-un buget rectificativ 2013 ar fi deja plătită această sumă până la finalul anului. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt aspect, care, după părerea mea, reprezintă punctul principal uh, de atenție pentru Comisia noastră. Și anume, Comisia Europeană a utilizat drept bază rata de prefinanțare, plecând de la poziția la care s-a ajuns în Consiliu, ceea ce contravine regulamentului uh, referitor la cadrul financiar plurianual. Și în principiu nu ar trebui ca acest lucru să fie hotărât prin procedura de codecizie și nu putem să acceptăm o, o, o astfel de anticipare din partea Comisiei. Nu trebuie să uităm, de asemenea, că statele membre și regiunile vor trebui să dispună de resurse financiare suficiente la începutul perioadei de programare pentru a efectua plăți, pentru a permite uh, investițiile necesare în proiecte care vor contribui la efortul colectiv de a ieși din criza economică și financiară. Al treilea aspect, în ceea ce privește sporirea ratei de cofinanțare și regulile de angajare pentru anumite state membre ar fi util, eventual ca și Comisia Europeană să ne explice felul în care a calculat repercutarea acestor propuneri asupra bugetului 2014. Așa că eu am să mă opresc aici și aștept mai întâi un răspuns din partea Comisiei și comentariile colegilor. Mulțumesc! Uh, is there anybody from the commission? E cineva din partea comisiei? Cred că nu e nimeni. Is there any colleague who wants to make some remarks? Dacă e vreun coleg care dorește să facă vreo intervenție? The deadline for amendment. Atunci, termenul limită pentru depunerea amendamentelor până pe 18 iulie la prânz. Bun, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume punctul 15, e vorba de semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, punerea în aplicare a priorităților pentru 2013 și l-aș ruga pe domnul raportor Tamas Deutsch să ne prezinte acest raport. The floor. Vă rog, aveți cuvânt. Köszönöm, eh, kedves elnök úr, tisztelt eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi. Már a bizottságunk által is eh, megtárgyal. În ceea ce privește avizul meu, putem spune că acesta este un fel de prelungire, de urmare a celorlalte două texte, documente pe care le elaborasem înainte. Deci, acest aviz prelungește celelalte două texte. Cred că în principiu noastră le cunoașteți deja celelalte două texte și aș vrea să vă prezint acest proiect de aviz cu privire la semestrul european, referindu-mă la câteva aspecte importante. Mai întâi, crearea de locuri de muncă și acea parte din raport care se referă specific la acest element. Eu cred că nu putem să trecem sub tăcere faptul că ocuparea și crearea de noi locuri de muncă necesită o finanțare la înălțimea așteptărilor și necesită o viziune pe termen cel puțin mijlociu și lung. Vorbim despre ocupare, despre creare de locuri de muncă. Ei bine, în același timp discutăm și despre IMM-uri, pentru că IMM-urile sunt cele care au posibilitatea de a crea noi locuri de muncă. Ele sunt cele care joacă rolul cel mai important în uh, protecția locurilor de muncă în Europa și în crearea locurilor de muncă noi în Europa. Deci o politică de coeziune cu o finanțare uh, potrivită reprezintă cheia de succes pentru a crea locuri de muncă. Și dacă discutăm despre ocupare, discutăm simultan și despre șomaj, mai ales șomajul în rândul tinerilor. În raport, sunt de acord cu faptul că noi trebuie să subliniem un lucru, și anume, criza a complicat lucrurile. Foarte mulți investitori au ezitări, nu vor să-și asume riscuri, nu vor să investească. Și evident, acest lucru are consecințe negative asupra economiilor noastre. De aceea, pentru ca economiile noastre să fie mai eficiente, să fie mai sigure, avem nevoie de un cadru comun, reguli comune, care să fie sigure și clare. Și trebuie să luptăm împotriva corupției. Trebuie să luptăm împotriva poverii administrative excesive. În textul meu Subliniez faptul că sunt de acord cu Comisia Europeană, pentru că aceasta încearcă să facă în așa fel încât procedura de deficit excesiv să fie aplicată unui număr restrâns de țări, de altfel Ungaria nu mai face parte din această procedură de, excesiv, de deficit excesiv, ceea ce e o veste foarte bună. Lucru important de asemenea și pentru celelalte țări care inițial fuseseră uh, făcuseră parte din această procedură de deficit excesiv. Acum, în concluzie, am putea spune că o, uh, investiții pe măsura dorințelor noastre în materie de ocupare și de locuri de muncă, o politică de coeziune finanțată în mod suficient, sunt deosebit de importante pentru a realiza obiectivele noastre. Deci e nevoie de o finanțare pe măsură, fără de care nu vom reuși să ne realizăm obiectivele. Așa că aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Deutsch. Și acum dăm cuvântul domnului Clau. Thank you very much. First, first of all, let me, let me thank the... Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz, care cred că este foarte bine structurat. În calitate de membru al Comisiei ECON, unde analizăm în detaliu semestrul european, pot să vă spun că ați uh, reușit să puneți acest semestru european în perspectiva politicii de coeziune. Într-adevăr, semestrul european este un ciclu. Deci, în fiecare an uh, discutăm același tip de documente și în acest context mi se pare important să-i dedicăm suficientă atenție. Trebuie să implicăm Parlamentul European pentru a consolida legitimitatea democratică a guvernanței uh, economice în Uniunea Europeană. Ultimele recomandări specifice pentru fiecare stat în parte cred că sunt utile, însă, în total, cred că nu sunt foarte convingătoare din punctul de vedere al echilibrului uh, prevederilor și recomandărilor făcute. Criza a dus la dezechilibre, la, la sporirea dezechilibrelor în Uniunea Europeană, de fapt. Și acesta fiind spuse, eu consider că punctele de concentrare în acest proiect de aviz, șomaj, accesul la finanțare și așa mai departe, sunt bine alese. Sunt de acord cu îngrijorările raportorului despre reducerea investițiilor publice și private și sunt de acord cu apelul lansat pentru a consolida rolul fondurilor structurale pentru a duce la o sporire a investițiilor în Uniunea Europeană. Mă îngrijorează faptul că lipsa de investiții în Uniunea Europeană este legată direct cu rolul și cu situația IMM-urilor în regiunile cele mai puțin uh, dezvoltate, vedem că nu s-a ajuns la um, relansarea creditelor oferite IMM-urilor. Eu sunt convinsă că există anumite instrumente la care putem recurge în uh, cadrul politicii de, co- de coeziune. Sunt convinsă că fondurile structurale au un rol important de jucat, așa cum spune și raportorul în prezentarea sa. Și în final, salut concentrarea raportorului asupra problemei șomajului, mai ales asupra șomajului între, în rândul uh, tinerilor. Această problemă ar trebui să fie mai uh, prioritară și în uh, comunicarea Comisiei. Știu că raportorii care se ocupă de pachetul de coeziune au uh, discutat despre combaterea șomajului în rândul tinerilor din uh, fond, cu ajutorul fondurilor, de, uh, fondurilor structurale. Deci salut și această idee din partea raportorului nostru. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Cleva. Domnul Vanister, are cuvântul. Vă mulțumesc. Am, aș avea o întrebare. Ați putea să ne dați mai multe informații în legătură cu impactul uh, factorilor nepl- neplătite din politică de coeziune pentru uh, anul 2013, cum, sunt, cum este influențată capacitatea de cheltuire pentru anul uh, următor și cum funcționează aceste raluri, resturi de lichidat, pentru că se transferă foarte multe facturi pentru următoarea perioadă. Deci aș, aș dori să știu dacă puteți să ne spuneți niște cifre exacte. Vă mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Domnule Deutsch, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru opiniile exprimate și pentru întrebarea domnului Van Nistelrooy. Sper că Comisia poate răspunde la această întrebare. pentru că la început uh, ați spus deja că întâlnirea noastră este transmisă în direct pe internet și nu aș dori să am acum uh, afirmații care nu sunt uh, precise și dezbaterea pe care am avut-o cred că ne-a arătat că există un interes pentru această temă Vă asigur că Comisia vă va transmite prin e-mail uh, informațiile relevante. În acest moment doresc să suspend întâlnirea până la ora 11, însă să nu uităm termenul de depunere a amendamentelor 16 iulie, ora 12. So, as I told you, we suspend the meeting at... Deci, repet, uh, ședința se suspendă până la ora 11. Vă mulțumesc.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

incompatibil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

Dear colleagues, I would like to start. Dragi colegi, aș dori să începem votul. Ca de obicei, vom uh, verifica să vedem dacă aparatele de votat funcționează, deci vă rog să vă folosiți cartelele de vot pentru a vedea dacă acestea funcționează. S-a deschis votul. If only 238 are here, yes. I understand that people... Înțeleg că cei prezenți... Am închis votul acum. Deci nimeni nu are niciun fel de problemă. Foarte bine. Începem cu regulamentul general Nu știu dacă putem începe pentru că încă e multă mișcare în sală. Okay, we start the vote. Uh, Începem votul. Prim, primul bloc, cine stă pentru, împotriva, abține, se adoptă. Votul în bloc 2, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 27, la pagina 4. Deci amendamentul 27 de pe pagina 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 51 de pe pagina 9. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 de pe pagina 11. Cine este pentru amendamentul 66 de pe pagina 11? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 67 de pe pagina 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 69 de pe pagina 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la pagina 20, amendamentul 119. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Foarte bine, verificăm amendamentul 119. S-a deschis votul. Este un vot în plus din partea socialiștilor. Deci, acum e în ordine. Închidem votul. Se adoptă 40 de voturi pentru, 4 împotrivă. Nu știu cine a dorit să verifice. Amendamentul 179 de la pagina 26 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la pagina 29, amendamentul 213. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 35 de pe pagina 30. Vot pe părți pentru prima parte cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Următoarea pagină, amendamentul 493. Da, votasem un votul în bloc. Trecem la pagina 31, amendamentul 493. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la pagina 38 acum. Amendamentul 282. Amendamentul 282, pagina 38. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm apoi pe aceeași pagină cu amendamentul 284. Cine stă pentru? Împotriva abținerii se adoptă. Mergem acum la pagina 43, amendamentul 499. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Continuăm cu amendamentul 343 de pe pagina 44. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la pagina 46 și votăm amendamentul 355. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi mergem la pagina 49, amendamentul 379. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm pe aceeași pagină cu amendamentul 380. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina 55, avizele, votul în bloc 3. Deci, votul în bloc 3, pagina 55, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ampel 14. Acum, la considerentul 57, pe pagina 56, cine stă pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. Amendamentul 148 din partea Comisiei de Ocupare, pe pagina 64. Amendamentul 140, 148 din partea Comisiei de Ocupare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem pe următoarea pagină. Amendamentul 153 ampl, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 154, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la pagina 70. Ample 222, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 230 ample. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 231. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Nu-mi vine să cred. Votul final va fi electronic, dacă nu aveți nimic împotrivă. Deci, s-a deschis votul. Votăm acum propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunteți foarte înceți astăzi. Deci votăm propunerea legislativă în forma sa modificată. Dacă nu doriți să votați, voi închide votul. 40 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. O secundă. E un rezultat foarte bun. Trebuie să votăm acum uh, rezoluția legislativă, tot prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 3 voturi împotriva. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să votăm din nou, ridicând mâna. Trebuie să fim pregătiți pentru situația în care ar, am fi nevoie să continuăm negocierile Drept urmare, avem nevoie de un mandat pentru ca echipa de negociere să continue negocierile interinstituționale dacă apar probleme. Și pe baza mandatului, pe baza rap- raportului adoptat, aceste negocieri pot fi continuate pentru a completa dosarul astfel încât uh, el să poate fi votat în octombrie în plenară. Deci cine stă pentru? Împotriva? abțineri. Deci avem acest mandat și o felicit pe Constanțe și îl felicit și pe Lambert. Știu că doresc să spună câteva cuvinte. Poate de data asta vom începe cu Lambert. Da, doresc să mulțumesc colegilor pentru cooperarea extraordinară pe marginea acestei teme foarte complexe și mă bucură atitudinea de care ați dat dovadă pentru a ajunge în această etapă. Cred că este un... Doresc să mulțumesc colegii mele Constanța și tuturor raportorilor din număr. Constanța probabil că dorește să intervină acum. Sunt cu totul de acord cu Lambert, totul e în ordine, vă mulțumesc, doamna președinte. Dar nu întotdeauna a fost uh, această armonie în cadrul negocierilor, nu? Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să spună ceva, putem trece la FEDER. Este următorul dosar de pe ordinea de zi. Start with amendment 20. Uh, Începem cu amendamentul 29. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90, vot pe părți.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 cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Vot electronic de verificare pentru amendamentul 96. S-a deschis votul. Se adoptă.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 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru,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 65 pentru, 64 pardon, se adoptă, 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru împotriva abțineri se adoptă,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 Pe pagina 6, nu am votat amendamentul 67. Constanțe, fără tine nici Olbrich nu se mai descurcă. Nu doar Lambert, ci și Ian. Deci trebuie să votăm, dragi colegi, amendamentul 67 de pe lista mea de vot. cine e pentru amendamentul 67? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Uh, votăm în bloc amendamentele um, care devin care nu devin caduce. To vote in block. All amendments. Yes, all, all, all those. So I will start with amendment. Deci votăm în bloc toate amendamentele care nu devin caduce. A înțeles toată lumea? Atunci votăm. Cine e pentru? Against. Împotriva abțineri, se resping. Și tot așa, și în ceea ce privește amendamentele Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Securitate Alimentară, deci amendamentele care nu devin caduce vor fi votate în bloc. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Trecem la pagina 13, amendamentele de la ITRE, aceeași procedură, de amendamentele care nu devin caduce, le votăm în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și trecem acum la pagina 18, Amendamentele de la Comisia pentru Transport și Turism, amendamentele care nu devin caduce, le votăm în bloc. cine e pentru? Împotriva, abțineri. Sunt respinse. Dorește cineva să spună ceva? Vă rog să o faceți. Yeah, but, but a comment. Yes, yes, I understand. Cineva are un, un comentariu? Așteptăm puțin pentru că lucrurile trebuie să fie făcute bine. Din câte știu eu, nu am votat amendamentele 68 și 69. Am votat 67, dar n-am votat nici 68 și 69. Am verificat dacă n-am făcut o greșeală, dar așa se pare. Da, dar aici pe lista nu scrie că trebuie vocate, votate, spune doamna președinte, pe pagina 6 uh, de pe lista de vot. Votăm acum 68, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă și 69 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Mai are cineva observații? Atunci trecem la votul final și aici avem două voturi. Mai întâi votăm propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul, 42 de voturi pentru și 4 abțineri și acum rezoluția legislativă s-a deschis votul. Vă rog. Still, okay, we just close the vote and it's... S-a închis votul. Uh, se adoptă cu două abțineri. Felicitări lui Ian Olbricht. Da, încă mai contabilizăm un vot pentru. Vot pentru, nu, cu socialiștii nu se știe niciodată, spune doamna președinte. Okay, so before I give you, I mean, give, yes, okay, Jan, you can speak, yes. Jan, ai cuvântul. Doresc doar să spun că negocierile nu au fost ușoare Chiar dacă FEDER nu, regulamentul pentru FEDER nu este unul foarte lung, dar a fost nevoie de atitudine deschisă și flexibilă a membrilor echipei de negociere, de aceea aș dori să le mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce am făcut împreună și chiar dacă uneori nu eram de acord, acest rezultat final arată faptul că suntem pe aceeași lungime de undă. Mulțumesc! Confirm că uneori nu a fost ușor. Mulțumesc foarte mult lui Ian și echipei de negocieri tuturor celor implicați. Și acum doresc să vă cer un vot pentru a da mandat echipei negociere dacă cumva e nevoie să continuăm negocierile. Suntem de acord că, acest, că dăm echipei acest mandat? Cine împotrivă? Abțineri? Bun, am făcut și asta și acum trecem la um, raportul lui Victor privind fondul de coeziune.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 împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 5, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, Lambert, pentru împotrivă se adoptă. Și acum trecem la considerente. 54 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 55 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva se adoptă, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Trecem la amendamentul 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum avizul la Comisia pentru Bugete. Cele care nu devin caduce le votăm în bloc. cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la Comisia Envi, tot așa, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și acum ă, Comisia ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și acum amendamentele de la TRAN pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și votăm, trecem acum la votul final. Două voturi. Mai întâi propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. The vote is one EPP out. Prea multe voturi din partea PP-ului. Aș fi putut să-mi retrag eu cablul de vot, spune doamna președinte. Nu sunt politicoasă, am uitat că uh, sunt și eu în PPE, că, pentru că nu am lista de vot. Deci 45 de voturi pentru și uh, o abținere. O victorie a lui Victor. Dar mai avem un vot al uh, rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 voturi pentru și o abținere. Felicitări. Um, dorești să spui ceva? Emotions. To thanks to all. Doresc doar să mulțumesc tuturor, să mulțumesc raportorilor din umbră, din toate grupurile. Am uh, cooperat foarte, foarte bine și a fost o experiență umană extraordinară să cooperez cu atât de mulți oameni uh, care vin din locuri foarte diferite și am reușit totuși să ajungem la o astfel de atitudine unanimă. Mulțumesc Comisiei și lui Peter Berco pentru sprijin și doresc să mulțumesc mm, foarte numeroaselor ONG-uri, reprezentanților industriei și uh, Ehm, toți cei care m-au ajutat eh, să extind conținutul regulamentului și mulțumesc lui Ian pentru că am obținut un lucru foarte important și anume că avem aceleași prevederi pentru două fonduri fundamentale pentru eh, noi. Acum doresc să-i mulțumesc Carlei eh, de la Secretariat și lui Darlo și lui Dario pentru sprijinul lor. Vă mulțumesc tuturor și este un act legislativ bun de care sunt foarte mândru. Mulțumesc. And I still need, still need your, your, uh, your, approval. Mai am nevoie de um, votarea mandatului pentru Victor dacă cumva e nevoie de alte negocieri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. On is, it's pity that Rika Manner trecem uh, la următorul uh, punct. E vorba de obiectivul de cooperare teritorială europeană. 39. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 214.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 împotriva abțineri se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, nu, atunci trec la 56, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru,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 Împotriva abțineri se adoptă 75 pentru. Noroc. Se adoptă și compromis. Deci am votat. 75 s-a adoptat. Acum compromisul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 76 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 115 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru împotriva abțineri se adoptă, 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 91 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100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 Doamne. 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri. Da, putem să votăm un bloc. Putem să votăm un bloc ce a mai rămas între 25 și... Sunteți de acord? Până la vize, până la 38, deci toată pagina. cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Deci de la 24 până la avize s-a adoptat deja. Bun, ajungem la avize. Acum, buget. Avem aceeași regulă. Acele amendamente care nu sunt uh, caduce vor fi votate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Buget, control bugetar pentru, împotriva, abțineri, se resping. Transport pentru, împotriva, abțineri, se resping. Și atât. Și ajungem la votul final. Avem două voturi finale. Propunerea legislativă astfel modificată. Constanțe, vrei să spuneți ceva? Nu, votați. Bun. Atunci s-a deschis votul. The vote is closed and it's very... S-a închis votul, 43 de voturi pentru, două abțineri, un vot împotrivă. Trecem la rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 42 de voturi pentru, 1 împotrivă, două abțineri. Rica nu e de față, însă sunt sigură că ea a născut un băiețel și m-a sunat și m-a rugat să vă spun că în continuare va urmări foarte îndeaproape acest subiect, cu mult interes și în numele său aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la succesul acestor discuții trilaterale. Așa că acum v-aș ruga să acordăm mandatul în cazul în care s-ar putea să apară o situație de urgență, deci va mandatul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. E... Eh,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 avem o propunere aici, pentru că avem doar amendamente din partea domnului Zeller, care a fost un negociator extraordinar și care a obținut tot ceea ce visam noi. Eu zic că am putea să votăm pentru toate amendamentele sale în bloc, dacă sunteți de acord. Acum, cine este pentru toate aceste amendamente propuse de Joachim Zeller pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. So now we go for the two... Deci acum ajungem la cele două voturi finale, unul referitor la propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. So what we do now is all the time we have. We have more votes. We have more votes. Okay. The vote is closed. S-a închis votul, 42 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Extraordinar. Și acum re rezoluția legislativă. S-a deschis votul. yeah, the vote is closed. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări lui Joachim. Și acum mandatul. În caz de în cazul în care ar fi nevoie de anumite adaptări, corectarea anumitor greșeli, așa că mandatul pentru Joachim. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mandatul a fost astfel adoptat, acordat. Joachim, doreai să spui ceva? So what do I vote now? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați fost de acord cu rezultatele negocierilor. În primul rând, doresc să mulțumesc președintei comisiei noastre, doamna Danuta Hübner, care a, prezent, a fost prezentă la toate întâlnirile dialogului tripartit și ne-a sprijinit întotdeauna Uh, Dumnezeu este cea care a avut inițiativa pentru această cooperare teritorială în fostul mandat legislativ și acum ce facem este ca să avem uh, posibilitatea de a extinde instrumentul teritorii, uh, cooperării teritoriale. Doresc să mulțumesc secretariatului Comisiei Doresc să îi mulțumesc domnului dr. Calita, consilierul grupului meu politic și asistentului meu, Lucas Reiche, care a purtat pe umerii săi povara principală a organizării administrative. Doresc să mulțumesc în același timp și președinției irlandeze, care a depus toate eforturile pentru a studia această temă. Nu a fost un lucru ușor pentru negociatori. Um, Deseori am avut impresia în cadrul uh, acestor negocieri că foarte multe state membre nu cunosc acest instrument. Drept urmare s-a ajuns la foarte multe situații de neînțelegere, lucruri care a influențat din punct de vedere emoțional negocierile. Doresc să mulțumesc Comisiei, domnului Peters din partea Comisiei, care ne-a ajutat cu sfaturile sale și doresc să mulțumesc și Comitetului Regiunilor, pentru că este vorba de un instrument uh, pentru cooperarea transfrontalieră a regiunilor. Au fost um, fondate deja mai mult de 30 de asemenea grupări teritoriale. Să sperăm că aceste grupări teritoriale vor putea fi consolidate pe viitor pentru că este vorba de uh, grupări teritoriale posibile pe viitor nu doar în cadrul Uniunii Europene, ci și împreună cu statele vecine. Deci vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o pentru a încheia aceste negocieri și pentru viitor. Mulțumesc, Joachim. Am reușit și noi să votăm în 45 de minute, așa că acum putem trece la raportul doamnei Cleva în ceea ce privește punerea în aplicare și impactul măsurilor în materie de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Dorea să intervină cineva? Nu? Bun. Compromisul 1. Cine este pentru? Îmi cer scuze. Nu pot să spun că dorm, dar sunt obosită. Deci, la compromisul 1 avem două părți. Prima parte, cine este pentru? Verificăm prima parte la compromisul 1. S-a deschis votul. We are about to close the vote. Vom închide votul, deci vă rog să mai votați. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la partea a doua a compromisului 1. Cine este pentru? Împotriva? Vom verifica. Vom verifica în partea a doua a compromisului 1, vot electronic. S-a deschis votul. We close. S-a închis votul. Și această parte este respinsă. 26 de voturi împotriva, 19 pentru. Acum partea a treia pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 actually. Uh, e mai complicat. Trebuie să votăm amendamentul 26, având în vedere felul în care au fost votate părțile și acum cine este pentru amendamentul 26? Împotrivă? Verificăm. Verificăm amendamentul 26. The vote is closed. A închis votul și este respins de asemenea. Așa că votăm amendamentul 28. Who's in favor, who's against? Cine este pentru, împotriva, abținere, așa că vom verifica. E un vot dificil. S-ar părea că e aceeași majoritate, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 28. The vote is closed. And it's also... S-a închis votul și acesta este respins, aceeași majoritate. Compromise 2. Votăm compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Pentru prima parte a compromisului 3. Pentru, împotriva, cred că e respins, nu? Haideți mai bine să verificăm. Verificăm, avem timp, așa că verificăm prima parte a compromisului 3. Cred că e respins, dar S-a închis votul. Exact aceeași majoritate ca și înainte. Bun, trecem la partea a doua a compromisului 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 35. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 35. S-a deschis votul. The vote is closed.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 împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru. Deci 62 pentru împotriva abțineri se respinge, 61 pentru împotriva. Verificăm 61. S-a deschis votul. 61, the vote is open. The vote is closed. S-a închis votul și e respins. 22 de voturi pentru, 22 împotrivă. Bun, amendamentul 60 pentru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 S-a deschis votul la 75, s-a închis votul la 75, 23 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Deci, acum, 76 pentru, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se respinge. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru. Verificăm 79. Îmi pare rău, dar nu am lista dumneavoastră de vot. De aceea mă uit mereu la dumneavoastră, Lambert. Și am uh, pretextul potrivit ca să mă uit la dumneavoastră tot timpul. S-a închis votul. And it's adopted. Și se adoptă. Bun, trecem acum la 80. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge 81. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 82. Pentru. Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm 82. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 22 pentru 21 împotriva. Acum, compromisul 8. Cine este pentru? Împotriva și se adoptă. 86 pentru. Împotriva și se adoptă. 87 pentru. Împotriva și se adoptă. 89 pentru. Verificăm 89. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Deci, ajungem la 90 pentru. Împotriv. Vom verifica. Vom verifica 90. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Acum, 91 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 92 devine. 92 îl votăm. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 93. Se opune cineva amendamentului oral de acolo? Nu? Bun, atunci cine este pentru 93? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 98. 8 pentru. Deci 98 pentru. Împotriva. Se respinge, nu? Haideți să verificăm. No, verificăm 98 ca să fim siguri. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 24 de voturi împotrivă, 20 pentru. Acum 100 îl votăm. Amendamentul 100. Votăm. Bun. Amendamentul 100. 99, uh, yes, we have to vote first. Dar mai întâi trebuie să votăm 99. Deci, 99 mai întâi. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge și abia acum ajungem la 100. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 101. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 102 pentru împotriva abțineri se adoptă, 103 pentru împotriva abțineri se adoptă, 104 pentru împotriva. Cred că e respins, dar mai bine să verificăm 104. S-a deschis vot. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul. Și se respinge 25 de voturi împotriva, 18 pentru. Acum 105 pentru, împotriva 105 verificăm, s-a deschis votul. Not open. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge 27 împotriva 18 pentru. Acum 106 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 110 pentru. Împotriva Verificăm 110. S-a deschis votul. The vote is open. The vote is closed. S-a închis votul și e respins. 27 de voturi împotriva, 18 pentru. Bun. 109 votăm. Pentru. 109 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 107 pentru. Verificăm 107, pentru că nu știu care e votul. We close the vote. And it's 23... Uh, S-a închis votul și se adoptă 23 pentru 21 împotriva. Și acum ce votăm? A, 108. Bun. Votăm 108. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 111 pentru. Împotriva abțineri se respinge 112 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 113 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 114 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 115 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 120 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă 119. Nu votăm. Trecem la 121 pentru. Împotriva abțineri se respinge 122 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 123 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 124 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 129 pentru. Verificăm 129. S-a deschis votul. Uh, S-a închis votul, se respinge. 25 de voturi împotriva, 19 pentru. Bun, acum votăm 130 pentru. 130 pentru. 130 pentru. Dar pot să închid votul și fără el, dar aștept, am răbdare. Bun, se adoptă 131 pentru, împotriva abțineri se adoptă 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă 135 cu amendament oral sau pune cineva amendamentului oral? Nu, atunci îl votăm astfel. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă 136 pentru, Verificăm 136. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge 24 împotrivă, 21 pentru. Acum 137 pentru. Împotriva. Verificăm 137. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge 25 de voturi împotrivă, 20 pentru. Acum 138. Verificăm 138. S-a deschis votul. The vote's closed. S-a închis votul și este respins. 25 împotriva, 18 pentru. Acum 139. Probabil că e același lucru. Se res- pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, compromisul 13, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 143. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 146, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147, pentru, Verificăm 147, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 25 împotriva 20 pentru, 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă 149 pentru, împotriva abțineri, verificăm 149, s-a deschis votul. And the vote is closed and it's rejected. S-a închis votul, a fost respins, 24 împotriva, 19 pentru, 115 pentru, împotriva se adoptă, 151, cine stă pentru, împotriva abține se adoptă, 152 pentru, împotriva abține se adoptă, 153. Cred că trebuie să verificăm 153, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge 24 împotriva 21 pentru 154 pentru împotriva țineri se adoptă amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 3 pentru împotriva se respinge amendamentul 4 cine este pentru împotriva abțineri se respinge amendamentul 5 cine este pentru împotriva abțineri se respinge Amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 7. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 9. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 10. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 11. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 12. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru. Haideți să verificăm 14. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge cu 25 de voturi împotriva, 20 pentru amendamentul 15 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 15, s-a deschis votul.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 Verificăm ITRE 1 pentru că e greu de judecat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 24 pentru 20 împotrivă. ITRE 3, cine stă pentru? Împotrivă. Este probabil aceeași situație, însă trebuie să verificăm. S-a deschis votul. ITRE 3. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotriva se adoptă. ITRA 5, cine stă pentru? Împotriva. Verificăm și ITRA 5. S-a închis votul. Aceeași majoritate, 25 pentru se adoptă. ITRE 7, cine stă pentru? Împotriva, abține, se adoptă. ITRE 9, cine stă pentru? Împotriva Verificăm și ITRA 9. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotriva, se adoptă I30. Se respinge. ITRA 13, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la votul uh, final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 6 abțineri, dar împotriva. Se adoptă. Felicitări uh, lui Moița. Trecem acum la raportul uh, Erminiei Mazzoni, efectele constrângerilor bugetare pentru autoritățile locale. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 cu un amendament oral nu se împotrivește nimeni acestuia. Îl votăm astfel modificat. Amendamentul 18. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 22. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 23. Cine este pentru? Verificăm 23. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins 24 împotriva 19 pentru. Amendamentul de compromis 3 cu amendament oral nu se împotrivește nimeni acestea, deci îl votăm în, aș- în această formă. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotriva se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 4, vot pe părți, prima parte Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 34, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 acum, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Acum cine este pentru împotriva țineri se adoptă. 44. Cine este pentru împotriva țineri se adoptă. 45. Pentru împotriva țineri se adoptă. 46. Pentru împotriva țineri se adoptă. 48. Pentru împotriva țineri se respinge. Votăm acum 49 cu amendament oral, dacă nu se împotrivește nimeni, nimeni cine este pentru, Cred că trebuie să verificăm 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 21 de voturi pentru, 17 împotrivă. Continuăm cu 47. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că a fost adoptat. Verificăm. Bine. Verificăm amendamentul 47. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi pentru, 16 împotriva. Amendamentul de compromis 8. Acum cine stă pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 54. Cine stă pentru împotriva. Cred că trebuie să verificăm și 54. Votul a fost deschis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 Votul e încă deschis. Cred că dacă vorbiți, nu votați și veți pierde. Deci, uh, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Amendamentul 7. Socialiștii nu știu, ce deci este șansa ta, Lambert. Deci, din nou, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8. Pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 9. Pentru. Împotriva abținerii, se adoptă. 10 cu un amendament oral. Dacă nimeni nu se împotrivește, îl votăm astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva abținerii, se adoptă. Acum sugestiile din partea Comitetului pentru Bugete. 1. Cine este pentru? Împotriva abținerii, se respinge. 5. Cine stă pentru? Verificăm a cincea sugestie din partea Comitetului pentru Bugete. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. Trecem la 7. Cine stă pentru? Și aici cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 22 împotrivă. Trecem acum la Comisia de Ocupare 1 din partea Comisiei de Ocupare. Cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 4. Toate sunt compatibile. Putem să votăm drept urmare de la 1 la 11 în bloc. Nu? 4 atunci. Cine stă pentru? Împotriva ține să respinge. 5. Cine stă pentru? Verificăm. 5. Aveți, aveați dreptate. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 22 împotriva se adoptă. Trecem la 6. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 7. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 8. Cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. 9. Pentru, împotriva abțineri se respinge. 10. Pentru. Cred că trebuie să verificăm și 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 22 împotriva. 11. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 12, nu. 15. Cine stă pentru? Cred că trebuie să verificăm. 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 22 împotriva. Se adoptă. Votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, 2 împotriva, 2 abțineri. Felicitări! Erminia, ai cuvântul pentru o secundă. Da. Grazie. Mulțumesc Comisiei. Mulțumesc tuturor. Cred că cu acest raport Comisia Regii și deci Parlamentul European a dat dovadă de faptul că este în avangardă față de um, funcționare fie de la nivel uh, național, fie de la nivel european și a uh, dorit astfel uh, să împingă Uniunea Europeană nu doar spre o politică de rigoare bugetară, ci și de relansare economică, pentru că dacă nu riscăm să facem politică anti-europeană. Mulțumesc! Now we go to... Felicitări! Trecem acum la raportul Mariei Rigoyen Perez. Este vorba de reindustrializarea Europei. Amendamentul de compromis 1 Trebuie să aștept. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Aici avem vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem la a doua parte. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Acum cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 34. Cu un amendament oral se opune cineva acestea? Nu. Atunci îl votăm astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotriva abținerii se adoptă. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Sorry, the vote is closed. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 3 abțineri, dar deci se adoptă felicitări Maria. Domnul Lambert van Nistelrooy dorește să intervină. Da, aș dori să vă mulțumesc pentru că am uh, votat atât de eficient toate aceste pachete mari și să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru a avea această atitudine pozitivă și în plus doresc să mulțumesc secretariatului Comisiei care a lucrat excelent. Vă mulțumesc. Sorry, you wanted to say that you, you, you... Doamna președintă, deci considerați că am lucrat foarte bine. Vă mulțumesc. Nu prea știi cum să interpretez spusele unui olandez, dacă sunt critice sau pozitive.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 și eventual am putea să îl uh, discutăm astăzi în această după masă, deci nu mâine. Deci modificăm din nou ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult și ne reîntâlnim la ora 15 când nu vom vota, ci vom discuta raportul domnului Winkler.